diferită. Consideră că nici măcar nu poate să fie imaginat o astfel de posibilitate de a cere uh, lămuriri tehnice din partea Comisiei în afara întâlnirilor grupului uh, la nivel formal. Pentru ele, pur și simplu, această posibilitate nu există. Mă întreb dacă nu cumva în uh, Consiliu se consideră că Comisia e undeva pe lună sau pe Marte. Cred că ar trebui să există o analiză corectă a acestui dosar, ca și în cazul altora, și sper ca statele membre în Consiliu să încerce să demonstreze că fac anumite eforturi pentru a fi constructivi și creativi uh, cu privire la abordarea lor vis-a-vis -vis de acest uh, dosar. Dacă s-ar putea uh, rezolva anumite chestiuni tehnice în bilateral cu Comisia, probabil că discuțiile din grupul de lucru s-ar putea axa mai mult pe chestiunile politice. Se pare că statele membre nu au înțeles deloc că mandatul se va finaliza și asta cât de repede. Asta va aduce consecințe pentru acest raport dacă nu reușim să uh, găsim un acord în primă lectură pe durata acestei legislaturi. Eu nu solicit ca uh, nimeni să facă o treabă fușărită sau să treacă în grabă prin uh, toate aceste uh, propuneri, însă cer o anumită dovadă a unei flexibilități în legătură cu solicitarea de a face câteva progrese totuși. Datorită acestor progrese lente din Consiliu, Parlamentul nu poate să insiste pe um, calendarul inițial foarte strict pe care l-a stabilit. Prin urmare, sugerez colegilor să amânăm termenul de înaintare a amendamentelor uh, pentru data de 17 octombrie la prânz, pentru că asta ar oferi tuturor timp suficient uh, de reflexie asupra conținutului propunerii și uh, posibilitatea de a elabora câteva amendamente foarte bune. Asta ar permite de asemenea Parlamentului să aibă un mandat cu mult timp înainte de Crăciun și asta, evident, dacă statele membre până la urmă decid să demonstreze că sunt dornice să facă acest uh, dosar să înainteze pentru a avea discuții legate de mandat. Acestea fiind uh, înțelese, bănuiesc că colegii sunt de acord cu această amânare și le sunt recunoscătoare. Trecând acum la fondul problemei, astăzi mă voi axa pe două subiecte care se leagă de uh, punere în aplicare. După cum știu, acestea întotdeauna vor fi de interes pentru dumneavoastră. În ceea ce privește pachetele de dimensiuni mici, ar putea fi posibil pentru uh, vămi să uh, confiște asemenea mici uh, pachete atunci când ele sunt aduse în Uniunea Europeană de către entități comerciale, dar și când acestea sunt importate de către cetățeni individuali. Ideea ar fi ca cetățenii să nu poată cumpăra produse din alte state pe internet. Din perspectivă juridică, produsele care sunt importate rămân proprietatea vânzătorului până când ele ajung la cumpărător. Asta înseamnă că atunci când vămile confiscă aceste pachete, ele le confiscă câtă vreme încă ele aparțin uh, vânzătorului. Uh, dar în aceste cazuri consumatorii nu pot să ajungă la pachete și nu pot să primească banii pentru uh, plata acestora nu se pot primi bani din partea unor magazine aflate pe internet, magazine localizate de fapt în alte state. Eu înțeleg uh, ce se întâmplă cu cetățenii care consideră că um, cumpără un produs uh, autentic uh, când, pe de altă parte, o doamnă care cumpără o geantă lui Vuitton pentru 50 de euro probabil știe și ea foarte bine ceea ce face. Prin urmare, această parte a propunerii am păstrat-o în raportul meu, însă aș fi interesată să văd care este avizul dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Însă, mai există o problemă majoră legată de propunerea Comisiei uh, pe care cred uh, eu ar trebui să o abordăm. Propunerea Comisiei nu exclude așa numitele importuri paralele din uh, sfera de cuprindere a uh, acestui uh, text. După părerea mea, acest lucru este dificil, uh, dacă nu uh, inacceptabil. Uh, importurile paralele sunt oarecum simplificate, adică se importă ceva ce a fost plasat în mod ilegal, să spunem, pe piața Statelor Unite, se importă în Europa fără a cere permisiunea deținătorului de mărcii comerciale. Din fericire, acest lucru nu este permis astăzi Um, iar asta duce la stabilirea de prețuri diferite de către companii în Statele Unite și în Europa. Atunci când vorbim despre tranzacții comerciale între două companii, înțeleg acest principiu din moment ce actorii pot să fie foarte conștienți de regulile care li se aplică. Însă, totuși, uh, principiul funcționează în practică pentru importul făcut de către indivizi. Prin urmare, uh, ar trebui să cerem uh, consumatorilor să își dea seama dacă produsul comandat este destinat pentru Statele Unite, Europa sau India. S-ar putea să existe un caz în care cineva cumpără un produs într-un magazin de marcă, câtă vreme se află în vacanță în India, uh, solicită ca acesta să le fie transmis acasă, expediat acasă în Europa și până la urmă pachetul ajunge să fie uh, confiscat la vamă ca încălcând legile cu privire la uh, mărcile comunitare. Acest lucru mie nu mi se pare în ordine și de aceea am și abordat subiectul în raportul meu. Un alt aspect important este cel al bunurilor aflate în tranzit. Aici vorbim despre produse care nu sunt destinate pentru piața europeană, dar care uh, sunt uh, reîncărcate într-un aeroport european, într-un port european, uh, pentru a ajunge în altă parte. Comisia propune uh, o regulă foarte generală, oferând vămilor uh, uh, posibilitatea de a interveni atunci când suspectează o contrafacere a unor mărși comunitare pentru bunuri aflate în uh, tranzit. Dar asta ar presupune uh, o încălcare a uh, mărcilor comunitare din Europa. După părerea mea, regula este prea generală. Se spune avem un produs uh, expediat din Mexic în China, uh, care este reîncărcat la Amsterdam sau la Paris, uh, cu o companie care transmite uh, produsul, uh, o companie care deține o marcă uh, în Mexic, în China, dar nu și în Europa. De exemplu, dacă nu vând produsul în uh, Europa. În acest caz, eu nu consider că putem vorbi despre contrafacere, ci mai degrabă vorbim despre uh, un amestec uh, într-o tranzacție comercială legitimă. Uh, de aceea am sugerat uh, ca deținătorul de drepturi european să dovedească că are o marcă uh, comercială validă înregistrată atât în Europa cât și în țara de destinație. Criticii vor spune că uh, cei care se ocupă cu contrafacerea pot să declare o destinație incorrectă, după care să transmită produsul la destinație oricum. Îmi dau seama că aceasta este o posibilitate care ar putea uh, duce la o uh, lipsa eficienței luptei cu uh, contrafacerea. Însă, regulamentul VAMAL oferă posibilități pentru ca vămile să acționeze dacă, să spunem, au anumite dubii în legătură cu destinația finală a bunurilor, dacă consideră că aceasta nu este autentică. Deci, deja chestiunea este uh, soluționată într-un alt dosar. Uh, comisia uh, jurii ar trebui să fie atent atunci când analizează acest uh, subiect. Pentru mine proporționalitatea este foarte importantă. Eu cred că dacă riscăm intervenții împotriva unor companii care respectă legea, care fac comerț doar cu bunuri legitime, este un preț inacceptabil pentru a lupta cu contrafacerea, mai ales atunci când lucrurile pot să fie făcute foarte bine printr-o abordare mai echilibrată. Evident, există un număr vast de uh, alte chestiuni care se regăsesc în raportul meu, care vizează uh, dreptul uh, mărcilor comerciale, chestiuni uh, instituționale și așa mai departe. Eu am înaintat 44 de amendamente la directivă și 70 la regulament. Destul de mult dar uh, mă voi abține să intru în uh, detaliile acestora, ci mai degrabă uh, voi oferi timpul colegilor pentru a-și exprima punctul de vedere. Cel mai probabil voi propune și alte amendamente uh, pe compropriu, pe marginea unor chestiuni uh, asupra cărora am considerat că am nevoie de mai mult timp pentru a reflecta. Voi acționa însă foarte repede în ceea ce privește analiza lor. Vă mulțumesc foarte mult, aștept să văd care sunt comentariile dumneavoastră. Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Engström. Direkt... Mulțumim. Uh, direct continuăm cu domnul Engström. Uh, it's four o'clock now, but it's... E deja Ora 4, deci am început un pic mai devreme. Îmi pare rău că n-am ascultat toate observațiile noastre, dar am și eu unele. Așa cum s-a spus, există două aspecte politice importante aici și ambele sunt uh, niște extinderi uh, propuse ale legii privind uh, marca comercială. o dată pentru tranzit, și aici cred că raportorul are o idee foarte bună să spună că dacă vrem să extindem drepturile mărcii europene în domeniul vamal, atunci deținătorul mărcii trebuie să probeze că marca este valabilă în țara de destinație. Acestea fiind spuse, este totuși o extindere a drepturilor de marcă și nu o să intru într-o poziție finală înainte de a vorbi cu ONG-urile și cu uh, alte, alți actori interesați de accesul la medicamente și așa mai departe. Nu pot să judec de unul singur dacă e o situație bună sau nu. În al doilea rând, tentativa Comisiei de a extinde uh, marca și la activitățile necomerciale. Deci când cineva cumpără ceva pe internet, de pe un site care nu este european. Mai ales la Comisia IMCO și la toate celelalte comisii am vorbit mult despre cât de important este comerțul pe internet, acum că vrem să facem totul pentru a-l încuraja și am stabilit că principala problemă cu extinderea comerțului online este lipsa de încredere a consumatorului. În propunerea Comisiei, ă, cineva poate să cumpere un produs legitim dintr-un site, de pe un site din Hong Kong sau din Statele Unite și să se trezească cu acest produs ă, confiscat la vamă, ceea ce ar fi de neînțeles pentru un cetățean și vă dați seama că de data ce ți se întâmplă așa ceva, le spui tuturor și brusc te trezești că toată lumea din Europa știe că nu pot avea încredere în uh, comerțul transfrontalier. Raportorul sugerează să se rezolve problema spunând că ar trebui să se aplice doar dacă bunurile sunt contrafăcute față de propunerea Comisiei e un pas în direcția cea bună, dar tot cred că nu e o idee bună pentru că se va întâmpla același lucru. Foarte adesea consumatorul va fi o victimă. A comandat ceva ce credea că e veritabil și apoi se trezește cu produsul confiscat la vamă. Raportorul, pe bună dreptate, a spus că principala funcție a uh, mărcii comerciale este de a proteja pe consumatori. Acesta e principalul obiectiv. Și apoi este și bunul renume al, al companiilor, dar principalul obiectiv este protejarea consumatorului. Și chiar cu această prevedere, chiar și în versiunea cu produsele contrafăcute, îi pedepsim pe consumatori și le punem un risc asupra, pe umerilor. Cum am spus, acestea două sunt uh, principalele aspecte politice. And I think, think there are, otherwise I don't, don't know if, if the, the... Nu știu dacă raportorul a spus deja. A vorbit despre numele agenției. Da, într-adevăr, e un nume destul de ciudat. Cred că derivă din uh, lipsa temeiului juridic la momentul înființării și oricum un pic uh, uh, derutant. Totuși, cred că propunerea Comisiei de a redenumi agenția este mm, o sugestie mai bună decât sugestia raportorului. Dacă i-am spune Agenția pentru Proprietatea Intelectuală, am induce în eroare consumatorii atâta vreme cât agenția nu se ocupă și de brevete. Brevetele fiind o parte importantă a proprietății intelectuale, deci ar induce în eroare și aș prefera propunerea Comisiei. Și o ultimă observație. De fapt, nu, am mai multe observații. Când e vorba de fonduri, Cred că uh, fondurile ar trebui să revină în bugetul Uniunii ca uh, fonduri proprii, din resurse proprii. Este o agenție a Uniunii până la urmă și când agențiile au nevoie de bani de la UE, uh, îi primesc și mi se pare la fel de rezonabil ca dacă o agenție să, uh, se întâmplă să creeze un surplus, acest surplus ar trebui să fie reintrodus în bugetul UE. Uh, să spunem că ar trebui să rămână în Alicante pentru orice alt tip de proiecte demarate de agenție. Nu cred uh, că este o dovadă bună despre o bună gestionare a fondurilor uh, contribuabililor. Aceste proiecte de cooperare, apoi, este o idee bună să existe un temei juridic pentru proiectele de cooperare, care deja există. Bineînțeles, temeiul juridic este un pic uh, neregulă. Dar este important să subliniem, așa cum face și raportorul, că participarea statel, uh, biroului pentru brevete din uh, statele membre ar trebui să fie obligatorie. Deci uh, nu vrem ca Alicante să aibă practic drept de decizie în toate statele membre. Uh, căutările sau perchezițiile ex officio. Comisia vrea să le interzică statelor membre să uh, aibă asemenea activități, dar eu nu sunt de acord cu asta. Cred că statele membre ar trebui să aibă posibilitatea, pentru că statele membre au tradiții diferite noi n-am avut, în Germania uh, nu a existat niciodată asemenea percheziții, în Suedia au fost mereu și nu văd de ce ar trebui să uh, forțăm uh, una dintre părți să accepte o altă soluție. Când am început discuția acestui dosar, una din primele mele observații a fost că sistemul mărcilor comerciale, așa cum este el astăzi, funcționează bine și atunci n-ar trebui să facem uh, schimbări majore decât dacă ni se pare că acestea sunt absolut uh, necesare și că merg în direcția cea bună. Și nu cred că e o idee bună să le interzicem statelor membre să efectueze percheziții ex officio. Cam asta am avut de spus. Deci, în general, sunt cam pe aceeași lungime de undă cu raportorul, dar mai sunt câteva lucruri pe care sper să le putem discuta pe viitor. Danke, Frau Kollegin Gallo. Mulțumim. Doamna Gallo. Merci, Monsieur le Président. Je, je vous prie d'excuser mon retard. Mulțumesc, domnule președinte. Eu trebuia să votez la CRIM până la ora 4, ședința, trebuia, ședința noastră trebuia să înceapă la 4 și îmi cer scuze și în fața Ceciliei, înainte de a o felicita pentru o activitate extraordinară în niște termene limită destul de strânse. În acest dosar trebuie să spun că am avut o cooperare foarte bună între raportori și raportorii din umbră. Bineînțeles, o să vin cu amendamente în ceea ce privește propunerea legislativă, dar în linii mari cred că textul propus merge în direcția cea bună. Euh, Aș vrea să adaug și o întrebare pe care o știm că este destul de sensibilă și anume cea a bunurilor în tranzit în Comisia Jurii, de ceva timp, reușim să ajungem la un consens pe marginea unor probleme extrem de delicate, cum ar fi cele proprietății intelectuale. Și aș vrea să facem același lucru și în ceea ce privește bunurile în tranzit. Vreau, deci, să vă spun care este părerea mea Sub formă de întrebări, prima întrebare Uniunea Europeană are oare dreptul să controleze bunurile în tranzit în virtutea dreptului uh, comerțului internațional? Răspunsul este da. L'article 5 de l'accord Vorbim despre articolul 5 din uh, acordul GATT, care garantează libertatea de tranzit și care precizează că traficul în tranzit nu trebuie să fie supus unor întârzieri sau restricții inutile și că toate drepturile și regulamentele aplicate de părțile contractante uh, traficului în tranzit trebuie să fie rezonabile. O să citez un alt uh, text, uh, articolul 41 din acordul TRIPS, care obligă statele membre să respecte drepturile de proprietate intelectuală astfel încât să existe o acțiune eficientă împotriva tuturor actelor care pot aduce atingere aspectelor acoperite de acord. Deci acesta este răspunsul la prima întrebare. A doua întrebare este reglementarea bunurilor în tranzit. Oare trebuie să creeze obstacole în calea comerțului legitim? Și aici răspunsul este nu. În virtutea obligațiilor internaționale, Uniunea Europeană nu poate să afecteze comerțul internațional pentru că ar fi și contrar intereselor noastre economice. Și tocmai de aceea bunurile în tranzit și dispozițiile și reglementările asupra bunurilor în tranzit trebuie să evite abuzurile. Vă reamintesc dezbaterea privind medicamentele generice pe care, le-am, pe care am avut-o atunci când am discutat regulamentul privind contrafacerea. Cu toții suntem de acord că un regulament nu trebuie să împiedice libera circulație a medicamentelor generice în lume și Consider că acest subiect acoperă mai mult uh, brevetele decât uh, mărcile comerciale, dar am putea să precizăm uh, toate acestea pentru a evita orice fel de ambiguitate. Vreau să vă spun că în aprilie 2013 o operațiune vamală fără precedent a fost lansată de Organizația Mondială a Vămilor în 23 de state africane și mai mult de 165 de milioane de doze de medicamente contrafăcute au fost uh, uh, confiscate, medicamente uh, împotriva durerii și așa mai departe. Uh, țările vizate sunt Republica Democratică Congo și uh, altele. Aș dori, deci, ca colegii mei să nu dea dovadă de sensibilități uh, uh, diferite care să afecteze uh, țările vulnerabile. O ultimă întrebare care se pune și care ne-ar permite să definim reglementarea, reglementările legate de bunurile în tranzit este să știm dacă Uniunea Europeană are un interes economic să controleze aceste bunuri. Înțeleg argumentele conform cărora traficul și bunurile în tranzit uh, aduc beneficii porturilor europene. Și mm, um, acest lucru antrenează costuri suplimentare deși aceste uh, mărfuri nu sunt destinate în teorie pieței europene. Cu toate acestea, nu știu dacă acest lucru se poate aplica, având în vedere că Europa este unul dintre cei, ma- cei mai mari deținători de uh, mărci din Europa și că avem mii Alors, est-ce que les bénéfices d'un secteur peuvent... Avem mii de întreprinderi care sunt afectate de contrafacere și trebuie să știm dacă nu cumva afectăm un sector, un întreg sector economic european. Nu putem să acceptăm în cunoștință de cauză ca lucrurile să continue să, ca Europa să continue să fie o placă turnantă pentru produsele contrafăcute. Acestea sunt întrebările mele și cam uh, aceasta ar fi uh, uh, direcția în care aș vrea să mergem pentru a reglementa bunurile în tranzit. Mulțumesc pentru atenție. Danke, colega Gargani. Domnul Gargani. Presidente, eu premetto che non ho avuto... Domnule președinte, N-am avut posibilitatea să intru în toate detaliile acestui subiect, dar eu cred că raportorul analizează foarte îndeaproape lucrurile. Și aș vrea să subliniez asta. Acestea fiind spuse, sugerez următoarele raportorul să se axeze în continuare pe două, trei puncte, unele dintre ele fiind deja menționate. Cred că comisia specifică foarte clar că înregistrarea stipulează că clienții trebuie să aibă um, drepturi doar pentru acele bunuri și servicii care sunt acoperite în, um, la capitolul aplicare. Deci titlul nu este o suficientă garanție, protecția produselor într-o anumită clasă. Dar uh, iată că cu această schimbare vor exista consecințe mai degrabă negative decât pozitive. Pe de o parte, va exista o avantajare a înaltului grad de specific specificare și înregistrare, dar în același timp se creează și confuzie în rândul consumatorilor. Ceea ce ar fi, într-adevăr, regretabil. Dacă ar fi să limităm protecția la bunuri pe hârtie în timpul etapei de solicitare, când beneficiarul nu poate specifica uh, cine va utiliza marca, atunci ar însemna că deschidem ușa terțelor părți care pot să acceseze piața cu o marcă înregistrată similară pentru produse care sunt din aceeași clasă, dar care nu sunt menționate explicit în aplicare. În, apli- în aplicație, mă scuzați. Deci, eu astfel vreau să... Această problemă vreau să uh, fie pusă pe tapet. La articolul 4, Comisia sugerează să facem schimbări semnificative în așa fel încât mărcile înregistrate să fie reprezentate și prin alte mijloace tehnologice care adesea sunt garanții pentru um, uh, autenticitate. La aliniatul 5 al regulamentului se spun următoarele. Nu e reflectat articolul 2. Să vă explic. La articolul 2 se stipulează dreptul beneficiarului la un grad ridicat de protecție, așa cum se stipulează la ABC. Raportorul cunoaște aceste situații și condiții în care deținătorii de drepturi pot să uh, mm, mm, preîntâmpine utilizarea mărcii către terțe părți, dar mai apoi la 5 e vorba doar de limitarea la cazuri unde marca registrată este um, uh, similară, o marcă registrată e similară cu o alta pentru un, același produs. Nu mi se pare că e o diferență mare față de aceste aspecte esențiale și cred că astfel se generează confuzie. Prin urmare, la aliniatul 5 trebuie să specificăm condițiile de, de la 2 ABC. Eu sper că aceste reflexii au fost clare. Dacă nu, vă stau la dispoziție, doamnă raportor, pentru întrebări. Mulțumesc. Ich selbst auf die Rednerliste gesetzt. M-am pus uh, singur pe această listă. E un sentiment de deja vu, pentru că mi-amintesc prea bine, în Bundestagul german, în urmă cu 20 de ani, am fost raportor pentru implementarea directivei uh, privind mărcile înregistrate în dreptul german. Și tocmai de aceea am uh, candidat la Parlamentul European, fiindcă atât de tare m-am chinuit cu conținutul directivei, ca să-l înțeleg. Uh, noi am fost epuizați uh, uh, în plan internațional și am ajuns și la epuizare europeană. Doamna, domnul Engström menționa această problemă, a apărut și noțiunea de import paralel. Ei bine, ideea este că nu putem să îi explicăm consumatorului că există originale legale și ilegale. Nu are de-a face cu consumatorul, are de-a face cu interesele industriei. În Europa s-a luat atunci o decizie și mi-amintesc prea bine că din 94 până în 2004 am avut uh, pe parcursul legislaturilor demersuri din proprie inițiativă pentru a-i convinge pe Monti și Wolkenstein, uh, comis, comis, um, comisarii de atunci că e nevoie de intervenție. Dar uh, procesele, um, um, procesele acestea au eșuat. Nu s-a găsit majoritate calificată pentru a trece așa ceva. Și acum uh, a apărut această stare de epuizare în Europa și mi se pare că iarăși ne-am lăsat într-un roman și nu rezolvăm problemele. Trebuie însă să încercăm să controlăm cât de cât problema. Uh, doamna Wikström se îndreaptă exact în direcția potrivită, mai ales în ceea ce privește uh, depozitarea la vamă. Nu se poate ca produsele care sunt distribuite legal în lume uh, pentru că nu sunt legale în piața europeană, să fie confiscate. E o problemă ce trebuie rezolvată. Tocmai pentru asta există o propunere concretă, trebuie să zăbovim asupra ei, să o îmbunătățim eventual, dar aspectul central rămâne acesta – și trebuie să facem în așa fel încât să căutăm o soluție. La fel și în ceea ce privește numele. E o problemă mai mică, dar și aceasta trebuie rezolvată. De fiecare dată mm, văd că se rediscută anexa 7 odată la câteva ani, odată la câțiva ani. Uh, cei de la piața internă spun că noi suntem uh, responsabili de registrul numelor înregistrate. Uh, pentru că e vorba de armonizarea pieței interne, dar apoi spre urmirea celorlalte foruri din această instituție, noi spunem că nu are de-a face cu armonizarea pieței unice, ci cu protecția proprietății intelectuale. Asta este situația uh, și mi se pare că dacă se înțelege asta, nu vom mai avea discuții pe catalogul de competențe din anexa 7, odată și pentru totdeauna. Mai în glumă, mai în serios, uh, Uh, asta am vrut să spun. Oricum, uh, nu vom reuși să obținem uh, un miracol, dar sunt de acord cu raportoarea. Dorința mea de acum 25 de ani nu se va mai împlini. Între timp mi-am dat eu seama, dar măcar ceea ce facem noi acum să fie fezabil, practicabil și să nu fie în detrimentul nimănui. Și acum dau cuvântul raportoarei Vixtro. Vă rog. Thanks to all of you that Aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care ați luat parte la această discuție din această după-amiază. Colegul meu îmi e ușor, îmi e foarte greu să nu spun piratul, pentru că mi se pare că e foarte interesant. Dar, altfel spus, Cristian, îți mulțumesc că, că ai prezentat aspectele importante la care am încercat să mă refer și eu. Uh, Vreau să vă asigur că atunci când vine vorba de accesul la medicamente generice, înainte de redactarea raportului, am uh, ținut legătura cu Oxfam și cu Médecins Sans Frontières și pot să vă spun că este foarte important din perspectivă politică să nu redeschidem această discuție. Trebuie să ne asigurăm că medicamentele generice ajung la cei care au nevoie de ele. Prin urmare, împărtășesc în totalitate opinia ta aici. Eu personal m-am simțit ușurată atunci când Médecins Sans Frontier ne-a oferit uh, opinia lor, conform uh, cărora ar fi benefic să procedăm cum o facem pentru a uh, proteja accesul. În ceea ce privește chestiunea numelui, dacă cineva poate să găsească o idee mai bună decât agenția IP, eu una sunt deschisă, însă numele OHIM și-a jucat rolul până acum, așadar trebuie să facem ceva în legătură cu acesta. Regret, Mariel, că nu ai fost aici și că am început prea devreme. Bunurile în tranzit uh, reprezintă un domeniu unde împărtășesc îngrijorările tale. Trebuie să reflectăm împreună pentru a vedea dacă am putea îmbunătăți dispozițiile încă și mai mult. Nu trebuie să creăm vreodată obstacole în calea comerțului. Acest lucru este absolut uh, clar, împărtășim această opinie. Domnul Garganer. Aș dori să-i spun uh, câte ceva în legătură cu diversele clauze. Vă mulțumesc pentru contribuție și aștept uh, să purtăm o discuție uh, după ce veți fi avut timpul necesar pentru a analiza aceste dispoziții pe care nu le-am subliniat în proiectul meu. Este important ca taxele să fie adecvate și ca titlurile să fie bine acoperite, să se înțeleagă clar ce acoperă ele la rândul lor și aștept amendamentele dumneavoastră cu privire la acest uh, subiect. Domnule președinte, dumneavoastră aș dori să vă mulțumesc pentru uh, contribuție. Este minunat uh, să pot să mai faci un pas înspre atingerea uh, visului pe care uh, l-ați avut uh, în anii 90. Acest raport ne poate duce mai aproape de această înfăptuire. Mă bucur acest lucru. Vă mulțumesc pentru faptul că împărțășiți aceeași îngrijorări în legătură cu bunurile în tranzit și cu pachetele mici care pot fi confiscate la vamă. Vă mulțumesc tuturor celor care ați intervenit și aștept să avem o discuții fructuoase pentru a conchide la timp acest dosar. Vă rog să mă ajutați de altfel altfel în încercarea de a mai pune presiune pe Consiliu pentru ca noi să nu muncim din greu pentru a ajunge la un acord în primă lectură, câtă vreme Consiliul uh, trenează lucrurile. Nu dorim să ajungem într-o astfel de situație până la urmă. Nu știm uh, ce va face viitorul Parlament, cum va arăta acesta. Numai ar fi foarte bine dacă am reușit să reușit să abordăm chestiunile importante, câtă vreme mai avem posibilitatea să o facem pentru a ne aduce propria contribuție. Vă mulțumesc așadar încă o dată tuturor și aștept uh, continuarea bunei noastre cooperări. Danke, ich habe jetzt gerade einen Zettel bekommen, dass auch die Mulțumesc. Uh, comisia s-a anunțat la cuvânt. Cine intervine de la comisie? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Let me start by thanking the rapporteur very much for, for this. Uh... Aș dori să mulțumesc uh, raportoare mai întâi pentru această muncă constructivă. Nu este evident momentul ca noi să intrăm în uh, comentarii detaliate aici, însă aș dori totuși să subliniez faptul că salutăm uh, abordarea generală pozitivă și pragmatică pe care o regăsim în acest uh, raport vis-a-vis -vis de propunerea noastră de a moderniza și de a mai armoniza legile care vizează marca comunitară. Ne bucurăm să vedem că avem o înțelegere comună a uh, dispozițiilor uh, politice cheie din această propunere. Bunurile în tranzit deja au fost tratate intens astăzi și ne bucurăm să vedem că înțelegem uh, la fel uh, nevoia de a lupta cu uh, contrafacerea. Și nu mă refer aici doar la bunurile care riscă să ajungă în Europeană, ci și la cele care folosesc Uniunea Europeană ca și hub de distribuție, un hub de distribuție foarte convenabil pentru comerțul global. Același lucru este valabil și pentru chestiunea cooperării între toate birourile existente și OHIM. Ne bucurăm că există un acord, că avem nevoie de reguli mai clare pentru această cooperare, care trebuie să includă și norme mai clare în legătură cu aspectele financiare. În ceea ce privește ambele aspecte, am văzut că există amendamente interesante și constructive care ne vor putea duce mai departe și ne vor face să discutăm lucrurile Acum uh, avem încredere, uitându-ne la ele, că vom reuși să găsim uh, o soluție care să echilibreze toate interesele și uh, care să presupună niște soluții practice pentru a putea să ne atingem toate obiectivele care se pare că le împăr- pe care se pare că le împărtășim. Aș dori să subliniez și faptul că Comisia rămâne la dispoziția dumneavoastră și așteaptă posibilitatea de a contribui la munca raportoare și a raportorilor din umbră, precum și a tuturor deputaților de aici, pentru ca această reformă foarte importantă să poată fi dusă mai departe și pentru a oferi întreprinderilor europene un sistem al uh, mărcilor comunitare care să se potrivească mediului de afaceri de astăzi și de mâine. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Termenul de depunere a amendamentelor 17 a 10 la ora 12. Așa rămâne. Trecem mai departe. Avem punctul 30, dar l-am acoperit deja. Punctul 31, lista cu obiecțiile pe, pe probleme de subsidiaritate. Să luăm la cunoștință că nu avem deocamdată nimic. La 32 chestiuni diverse nu e nimic. La punctul 33, reuniunea următoare la Bruxelles, luni, 14 octombrie, de la 15. Reuniunea se suspendă. Ah da, spuneam deja că mâine avem o reuniune comună cu cei de la FAM, dar am spus și la început, nu nimic.